Ladies and gentlemen, please. Domnilor și domnilor. Thank you. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Doresc să vă salut călduros. Und freue mich. Și mă bucur că această conferință a ajuns să aibă loc. Suntem deosebit de onorați să uh, îi urăm bun venit președintelui uh, Fercovna Rada și de asemenea președintelui Parlamentului European. Ne bucurăm la fel de mult și de prezența domnului comisar Han și de prezența domnului Cox, care a făcut uh, multe în relația noastră cu Ucraina și a îndeplinit multe. Mă bucur că ați venit aici, din Ucraina, din Parlamentul European, din partea unor ONG-uri. De asemenea, mă bucur că domnul ambasador este aici și cred că um, ceea ce am pregătit noi la grupul de sprijin pentru democrație și pentru coordonare electorală în colaborarea cu Ucraina este un program de cooperare, ceea ce este foarte important. Și aș dori să menționez două evenimente. Atunci când a fost ratificat acordul de asociere, domnul Schulz și domnul Groisman, în paralel, au uh, trecut prin acest proces în Parlamentul European și în Verhovna Rada. Au semnat uh, acordul în paralel, în același timp. Colegul Plenković a jucat un rol deosebit, fiind uh, președintele delegației noastre cu Ucraina, a reușit să facă să progreseze acest proiect și mă bucur și că domnul Cox s-a implicat foarte mult în punerea în aplicare a acestui proiect. Ne dorim o cooperare care să garanteze capacitățile noastre reciproce de reformă, care să ne permită să fim utili datorită experienței noastre în domeniul parlamentar, să fim de ajutor în realizarea unui program de reformă parlamentară și, de asemenea, să ne aducem contribuția la uh, stabilitatea în Parlament, un Parlament în care să fie posibile mai multe majorități. Și noi, ca și dumneavoastră, avem problemele noastre, dar cred că este foarte important ca uh, deciziile să fie luate în mod adecvat și mă bucur că vom putea discuta și mâine despre aceste subiecte și noi ținem foarte mult ca reformele pe care, le, pe care intenționați să le faceți, statul de drept, combaterea corupției, modificările constituționale, să um, fie realizate de dumneavoastră, reformele cerute prin acordul de la Minsk să fie realmente realizate ca cealaltă parte să nu se poată folosi de ele ca de un alibi. Detaliile vor fi discutate în diferite grupuri de lucru și sper că această colaborare va da roade ca să ne atingem obiectivul comun, și anume să avem un stat ucrainean democratic bazat pe statul de drept care să lucreze după principiile economiei sociale de piață și astfel să obțină succese sociale și economice și nu numai. În calitate de președinte al Comisiei de Afaceri Externe, vreau să spun că, ca și până acum, suntem hotărâți să vă susținem în relația cu Rusia și suntem de părere că până nu se pune în aplicare acordul de la Minsk, sancțiunile nu trebuie ridicate. Și aș dori să-i dau cuvântul colegului Plenković. Hvala lepa, predsjedniče Brock, poștovani predsjedniče Schulz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Brock, Domnule președinte Schulz, stimate președinte al Verhofna Rada, domnule comisar Han, dragi colegi, doamnelor și domnilor, e o adevărată onoare pentru mine în calitate de eurodeputat care se ocupă de punerea în aplicare al programului de uh, asistență instituțională și de uh, dezvoltarea capacității uh, pentru Verhofna Rada să particip la inaugurarea săptămânii uh, ucrainiene la Parlamentul European. E o adevărată plăcere pentru mine să constată uh, o participare atât de numeroasă. Uh, rolul meu, în calitate de lider al Comitetului de Sprijin pentru construirea capacității Parlamentului ucrainean Aș putea să vă spun că fiecare săptămână este o săptămână a Ucrainei și nu uh, doar uh, această săptămână. Și vă spun acest lucru în calitate de prieten sau de uh, coleg. Noi, Parlamentul European, vom face tot ce ne stă în putință pentru a vă sprijini în procesul de reintegrare pașnică a zonelor recupate, precum Crimea, Donetsk, Luhansk și vă de asemenea, vă vom sprijini și în punerea în aplicare a acordului de asociere în numele uh, comisiei noastre și a domnului ambasador Dombischi. Raportul pregătit de către președintele Cox, uh, Pat Cox în cooperare cu experți uh, a fost făcut într-un mod inclusiv. Am încercat să implicăm cât mai mulți factori implicați Uh, factori care au ajutat uh, Verhofna Rada să-și construiască capacitățile și acest uh, raport va fi o bază de lucru pentru noi în beneficiul Parlamentului ucrainean și pentru construirea sistemului politic, economic și social în Ucraina. Acest raport vă va ajuta să fiți pregătiți pentru următoarea fază a integrării europene. E o adevărată plăcere pentru mine să constat că după misiunea de observare electorală, în urmă cu un an și patru luni, când am uh, trimis uh, propunerea de raport uh, președintelui Schulz. Împreună cu domnul Brock am hotărât să organizăm această săptămână pentru Ucraina și cred că este o, o etapă cheie în dezvoltarea relațiilor noastre, dar și pentru cooperarea administrativă care face acordul face obiectul acordului care va fi sprijinit între Parlamentul European și Verhofnarana. Vă urez mult succes în cursul acestei săptămâni. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg Brock, domnule Plenkovici. Însă, în primul rând, vreau să-i urez un călduros bun venit prietenului meu, Volodimir Groisman, președintele Parlamentului Ucrainean. Îi urez bun venit alături de ceilalți colegi. Bine ați venit și dumneavoastră la Parlamentul European, domnule comisar Hahn și uh, îi urez un bun venit deosebit de special și uh, domnului Pat Cox, care a fost președinte al Parlamentului înaintea mea. Am aici un discurs, doamnelor și domnilor, dar uh, tot ce scrie în discursul meu a fost deja spus de antevorbitorii mei. Și asta arată cât de inteligenți sunt colegii mei, pentru că îmi pregătisem un discurs deosebit de inteligent. Și deci faptul că ce scrie în el s-a spus uh, spune multe despre colegii noștri. Vreau să vă spun um, că vă mulțumesc pentru prezență și să vă spun că eu cred că acum scriem istorie parlamentară. Ce realizează acum Parlamentul European în cooperare cu Parlamentul Ucrainian nu a mai existat nicăieri, niciodată în această formă. Și nu mă refer doar la ratificarea comună pe care am putut să o facem datorită um, tehnologiilor moderne de comunicare în mod simultan. Mă refer și la uh, direcția de politică pe care o subliniază munca noastră, prin conținutul ei. Pot să vă spun că ce facem noi nu rămâne fără consecințe. Am primit cereri din partea unor alte parlamente care ar dori să colaboreze cu noi într-un mod similar, pentru că acest mod de lucru strânește atenția, atrage atenția și colegi din alte țări m-au întrebat dacă n-am putea să organizăm și cu ei o procedură similară cu cea pe care o realizăm împreună cu Ucraina. Acest lucru arată că colaborarea pentru democrație, colaborarea pentru democratizare este o cale foarte interesantă pe care am apucat-o și pe care trebuie să continuăm. Colegilor și colegilor din parlamentele naționale care sunt alături de noi, vreau să le urez un călduros bun venit, la fel și colegilor din Parlamentul European. Cred că împreună cu colegii din Parlamentul de la Kiev trebuie să arătăm clar ce poziție avem acum, în această perioadă tulbure, în Ucraina, dar și în Uniunea Europeană. Urmărim cu mare atenție lucrările și dezbaterile din Parlamentul de la Kiev, și de fiecare dată când vă văd pe ecrane, mă gândesc uh, ce uh, job extraordinar aveți, pentru că totdeauna credeam că postul de, de președinte al Parlamentului European e complicat, dar trebuie să recunosc, uh, dragi colegi, că dezbaterile din Parlamentul European nu, deși nu duc lipsă de vitalitate, nu sunt la înălțimea celor din Parlamentul Ucrainean. Colaborarea noastră nu a avut de suferit din această cauză, din potrivă. Mi se pare foarte importantă ca colaborarea din Parlamentul ucrainian să nu aibă de suferit. În această perioadă tulbu tulbure prin care trecem, avem nevoie de o Ucraina stabilă. Noi, Uniunea Europeană, ne confruntăm cu niște provocări mai mari ca niciodată și în vecinătatea noastră directă, se produc evenimente tragice care ne antrenează responsabilitatea umanitară. Uniunea Europeană este realmente în fața unor provocări și trăim o criză a solidarității acum. Problemele migranților pe care trebuie să le rezolvăm, nu țin doar de solidaritate. Solidaritatea nu trebuie niciodată să fie pusă sub semnul întrebării la modul fundamental. E valabil în interior, în Uniunea Europeană și în acțiunile externe ale Uniunii Europene. În săptămânile trecute l-am avut aici la Parlamentul European pe uh, președintele Parlamentului din Liban. Libanul are 4 milioane de locuitori și 1,5 milioane de refugiați. Aproape 30% din cei care trăiesc în acea țară sunt refugiați. Iar Uniunea Europeană nu reușește să cadă de acord cum să repartizeze un milion de refugiați între 500 de milioane de cetățeni din 28 de state membre. De aceea spun mereu că trebuie să fim foarte atenți la noi înșine, pentru că poți să ajuți cu atât mai, mai bine și mai mult și să comentezi mai mult ce se întâmplă în afară atunci când aplici și la tine însuți pretențiile pe care le ai față de alții. Și cred că Uniunea Europeană depinde puțin de credibilitatea sa internă. Și tot de credibilitate ține și ideea um, respectării obligațiilor și a promisiunilor luate. Și vreau să spun în acest sens că cooperarea economică și financiară a Uniunii Europene cu Ucraina este un punct central și nu trebuie să rămânem doar la stadiul de promisiuni făcute. Trebuie să le și respectăm și poate că domnul comisar uh, va avea mai multe de spus în chestiuni atât de dificile cum este politica vizelor pot să vă spun că în Parlamentul uh, European este foarte important să se îndeplinească criterii importante. Și aș dori să mulțumesc foarte mult tuturor celor care și-au adus contribuția la succesul colaborării noastre. Celor care au contribuit la reflexiile din raportul lui Pat Cox. Pat Cox mi-a transmis uh, acest raport și uh, aceste idei sunt un fel de introducere. Este important să nu uităm că recomandările din acest raport nu trebuie puse într-un sertar. Trebuie să ne asigurăm că recomandările lui Pat Cox sunt puse în aplicare, iar eu personal aș fi foarte recunoscător și vreau să spun cât se poate de clar Uh, aș fi foarte recunoscător dacă colegul Pat Cox ar contribui la punerea în aplicare a acestor recomandări pe care le-a uh, realizat. Pentru că astăzi el este din toată inima alături de Ucraina și de aceea sper ca acest proiect să continue cu implicarea lui Pat în continuare. Vreau să vă urez tu toate cele bune la, lucrări, la lucrările dumneavoastră de aici, să vă mulțumesc pentru colaborare încă o dată și să vă asigur încă o dată, în numele majorității zdrobitoare a membrilor Parlamentului European, că suntem alături de țara dumneavoastră care se confruntă cu provocări similare cu ale Uniunii Europene care luptă pentru viitor și noi, ca parlamentari europeni, vă susținem în această luptă. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Schulz. Aș dori acum să dau cuvântul imediat uh, domnului președinte Groisman. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc domnule președinte Schulz, domnule Brock, domnule Plenkovic, stimate domnule uh, comisar uh, domnule Cox, stimate domnule comisar Han, dragi colegi, în primul rând aș dori să vă exprim recunoștință și să vă mulțumesc pentru Uh, sporirea cooperării noastre și pentru posibilitatea de a lansa în comun această conferință. Dar, într-adevăr, cred uh, și eu că e uh, un moment foarte important în istoria cooperării noastre, pentru că această zi va rămâne în istorie ca ziua care a lansat schimbări curajoase în parlamentarismul ucrainean. Sunt convins că în istoria relațiilor noastre n-am avut până acum o astfel de uh, Uh, reprezentare atât de numeroasă a Parlamentului ucrainean în Parlamentul European. E în același timp o uh, prezență logică, dar și simbolică, pentru că uh, ne confruntăm cu provocări foarte importante cu care trebuie să ne confruntăm după Revoluție, relațiile între noi au luat o altă dimensiune și odată cu ratificarea, pentru prima dată Parlament, uh, președintele Parlamentului European a luat cuvântul în uh, Parlamentul ucrainean. Memorandumul care a fost uh, semnat, faptul că Uh, s-a hotărât ca uh, Parlamentul ucrainean să fie sprijinit pentru a deveni o instituție democratică. Sunt elemente foarte importante pentru noi, dar sunt convins că trebuie să trecem la schimbări, la fapte cât mai repede cu putință. Astăzi vom uh, discuta acest, despre acest proces de tranziție, pentru ca Parlamentul ucrainean să devină o instituție cât mai democratică. Fără exagerare, sper să devină o instituție europeană, democratică. Cred că cu toții suntem conștienți Uh, de, de, de timpurile extrem de dificile prin care uh, trece Ucraina. Uh, aceste provocări sunt agravate, sunt înrăutățite și de criza economică și cred că nu exagerez dacă spun că criza economică a avut ca rezultat sau ca impact și o criză guvernamentală. Și în urma studiilor Uh, se pare că parlamentarii ucrainieni își doresc ca procesul de tranziție democratică să uh, continue. De asemenea, trebuie ca forțele pro-europene să fie sprijinite pentru a adopta uh, deciziile necesare care să transforme societatea noastră și care să ducă la uh, posibilități de a preveni alte crize, atât uh, uh, politice cât și sociale și economice. Aceasta este datoria noastră și sper să uh, reușim să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. Deci cred că de fiecare dată când um, ne îndreptăm spre alegeri, um, trebuie să ne gândim și la oportunitățile pe care trebuie să le folosim pentru ca țara noastră să uh, înregistreze cât mai multe succese, în pofida tuturor piedicilor și obstacolelor. Eu sunt sigur că vom reuși să găsim un compromis. În același timp, cred că va trebui să încercăm ca Parlamentul nostru să devină o instituție cât mai stabilă Trebuie să instituim statul de drept. Trebuie să ne asigurăm că uh, agresiunea rusească nu este o scuză pentru a întârzia reformele, pentru că, uh, de fapt, Mosca, Moscova își dorește această întârziere a procesului de reformă. Dragi colegi, reuniunea noastră de astăzi nu uh, dovedește doar solidaritatea simbolică a Parlamentului European cu Parlamentul Ucrainean, ci e, un, uh, do, e o dovadă clară că uh, reformele, drumul de reformă pe care uh, l-a luat uh, Ucraina, nu este doar o declarație frumoasă politică. Orice progres uh, Uh, este imposibil fără un sprijin puternic din partea Parlamentului European, pentru că acest sprijin va duce la o reformă în profunzime a Rada. Și tocmai uh, aceasta ne dorim noi, uh, să facem un proces de reformă care să ne ajută să ajungem la o democrație. De anul trecut uh, am uh, făcut mai multe reforme. Parlamentul ucrainean folosește un sistem uh, electronic de publicare a documentelor, care aduce și mai multă transparență. Dar există și alte probleme cu care ne confruntăm zilnic. Există foarte multe lacune care apar tot mai des la suprafață de exemplu, uh, probleme legate de etică, de prezență, uh, de disciplină în adoptarea legislației. Sunt uh, probleme cu care sunteți cu toții la curent. Reformarea aparatului administrativ în conformitate cu noul cod de etică pentru deputați reprezintă o prioritate pentru noi. De asemenea, um, acest um, supranumerar, uh, să zicem, de legi, această avalanșă de, de legi care reprezintă o povară pe activitatea comisiilor. E vorba de o moștenire tristă a trecutului. Deci aș dori să mulțumesc uh, președintelui Schulz, uh, domnului președinte Brock, domnului Plencovici pentru sprijinul pe care l-au adus propunerii noastre de a trimite o misiune de observare pentru a evalua nevoile Vărhofna Rada. Și aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru dorința de a coopera și pentru a ne sprijini pentru a face reforme cât mai uh, radicale ale uh, Parlamentului nostru. Mulțumesc pentru cooperare. Aș dori să mulțumesc și domnului Cox pentru calitatea uh, diagnosticului său nepărtinitor a situației de fapt din Rada. În ultimile uh, luni, acest diagnostic a fost uh, pus uh, sub conducerea lui în mod foarte, foarte competent. Aș dori să spun din capul locului că raportul pe care, care ne-a fost prezentat astăzi reflectă poziția comună a Parlamentului European și a parlamentarilor ucrainieni. Și această linie pe care o prezintă raportul nostru uh, Uh, ne va trasa drumul înspre uh, foaia de parcurs. Crearea unei, uh, unui parlament ucrainean democratic ar trebui să fie un, o prioritatea principală pentru noi. Pentru că să nu uităm că e vorba de un numitor comun pentru cetățenii ucrainieni, respectiv să construim un viitor cât mai sigur pentru Ucraina în conformitate cu legile statului de drept indiferent de uh, partidele care se află la guvernare sau la partidele care uh, fac parte din opoziție. Uh, credem că această reformă trebuie să se bazeze pe faptul că nu vizăm persoane, personalități, ci instituții și visez la o epocă în care crizele sau amenințările vor, nu vor mai fi o amenințare permanentă. Parlamentul ucrainean trebuie să joace un rol foarte important în soluționarea uh, crizelor majore în următorii ani. Cred că un parlament uh, previzibil și puternic va ajuta să Ucraina să depășească mai ușor uh, uh crizele. În ceea ce privește reformele, dragi colegi, nu trebuie să uităm că reformele nu ar trebui să se încheie cu noi, cu mandatul nostru și cred că acest plan de acțiune comun de care discutăm astăzi va uh, reînvia parlamentarismul european în Ucraina. Și în Parlamentul ucrainean, după văptuirea acestor reforme, va avea loc o adevărată renaștere. Capacitatea instituțională a uh, a autorității din Ucraina va avea loc. Împreună și înspre victorie. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și dau cuvântul acum domnului președinte Cox. Mr. President, Mr. Speaker of the... Domnule președinte, domnule președinte al Verhofna Rada, domnule comisar, domnule președinte al reuniunii, domnule Plenković, domnule ambasador Domitski, stimați oaspeți. Este pentru mine un moment de mare emoție. Să văd uh, o prezență atât de numeroasă în această reuniune pentru a putea să uh, partajăm opiniile noastre și să uh, văd hotărârea ucrainenilor de a conlucra cu noi în interesul dumneavoastră, dar și în interesul nostru comun. Aș dori să felicit Parlamentul European și Verhofna Rada pentru că uh, au luat această inițiativă unică. Să mulțumesc domnilor Plenkovici, Brock și colegilor pentru că au uh, urmărit acest demers uh, începând cu uh, fostele alegeri. Și uh, este vorba despre o muncă în echipă. Și dați-mi voie să mulțumesc echipei Parlamentului European pentru modul profesionist și foarte angajat în care au lucrat și uh, să mulțumesc și consultanților ucrainieni care de asemenea au acționat profesionist pentru a realiza acest obiectiv mulțumirile noastre pentru contribuția lor la acest document. Mulțumesc și organizațiilor din partea societății civile, partenerilor internaționali care ne-au ajutat în acest demers. În mod special doresc să mulțumesc domnului președinte Groisman și colaboratorilor săi, uh, adjunților săi, uh, uh, tuturor deputaților care ne-au împărtășit opiniile lor și membrilor administrației Parlamentului Ucrainean pentru că ne-au deschis porțile pentru a putea să ne îndeplinim această misiune. Am avut privilegiul de a întâlni mulți oameni foarte bine pregătiți dar uh, unii dintre ei au lucrat în condiții dificile. Noi putea schimba aceste condiții și asta să înseamnă să le putem permite să atingă tot ceea ce își doresc pentru țara lor. Politica și personalitățile puternice, uh, de fapt, uh, nu sunt străine una fața de cealaltă, dar sigur că în Uh, fostul spațiu sovietic, uh, uh, personalitățile puternice au trebuit să coexiste cu instituții slabe. Deci noi ne exprimăm speranța și în acest raport că uh, Um, este uh, o posibilitate de a schimba uh, societatea, economia din Ucraina și cheia este să creăm instituții puternice și independente. Jean Monnet, după cel de-al doilea război mondial, a inspirat procesul integrării europene și aș vrea să-l citesc pe Monet. El a spus că nimic nu este posibil fără intervenția omului. A spune că este vorba de bărbați și de femei care trebuie să se implice. Dar el a spus de asemenea că nimic nu e, poate fi durabil dacă nu există instituții durabile. Și acesta este esența dacă vrei să realizezi și să impui progresul. Ucraina a avut de suferit în ultimii ani sângele eh, celor nevinovați care eh, și-au pierdut viața pe Maidan pentru, eh, în lupta pentru democrație, dar și prin sângele celor care au pierit în luptele din Donbass. Dați-mi voie să citesc pe un profesor de filozofie a Universității din Edinburgh, pe David Hume, care la sfârșitul secolului al XVIII a spus că dacă începem să conlucrăm, atunci apare uh, un proces de vindecare și este mai uh, înțelept să um, pierzi sudoare decât sânge. Deci trebuie să fie un mesaj pentru noi, pentru organizațiile societății civile, pentru toți partenerii care conlucrează în Ucraina în acest proces de reformă. Și este credința mea că procesul transformării, al schimbării va veni dacă vom asuda împreună în demersul de a crea o Ucraina nouă, pentru ca cetățenii, societatea civilă, deputații, membrii guvernului uh, să uh, conlucreze. Și aș spune că în felul acesta putem ajunge la uh, o vindecare. Și mai amintesc că în 1961 tânărul președinte Kennedy a ținut un discurs în care a spus ceva americanilor pe care doresc să-l spun astăzi ucrainienilor nu uh, puneți întrebarea ce poate țara dumneavoastră să facă pentru dumneavoastră, ci în calitate de ucrainen întrebați-vă ce puteți face dumneavoastră pentru țara dumneavoastră. Și cred că acest raport este un pas în această direcție. Vreau să vă spun că ieri seară și astăzi um, uh, liderii um, de la Ferkhofna Rada m-au încurajat uh, demonstrând dorința de conducrare și eu cred că Trebuie să acționăm unit, uh, așa cum uh, ați uh, acționat la Bruxelles și acest mod de a acționa unit trebuie să îl aveți și când vă întoarceți la Kiev, pentru că dacă veți transpira într-un efort comun, atunci veți ajunge la Ucraina unită. Iar după ce această ședință se va încheia, acest raport uh, va fi accesibil și pe site-ul uh, Parlamentului European uh, în engleză și în ucraineană, pentru că este datoria mea acum să prezint în ucraineană domnului Groisman un exemplar și președintelui Schulz un exemplar în engleză. Mulțumesc foarte mult, Pet. Și dau cuvântul acum domnului comisar Han. Mulțumesc, domnilor președinți, doamnelor și domnilor. Vreau să folosesc această ocazie pentru a adresa mulțumiri Parlamentului European și tuturor celor care au conlucrat la organizarea acestei săptămâni ucrainene, Mulțumesc și eh, parlamentarilor eh, din Ucraina care au venit aici într-o perioadă pe care a menționat-o și președintele Schulz ca fiind o, un moment dificil. Am putea crede că eh, poate aveți lucruri mai importante de făcut, dar eu cred că tocmai într-o etapă atât de dificilă trebuie să exersăm practica dialogului pentru ca în Europa să putem să ne apropiem, pentru că noi toți ne dorim, de fapt, ca Ucraina să um, se bucure de reușite și numele Comisiei uh, Europene pot să vă asigur uh, de dorința noastră de a vă susține sine, inclusiv în ce privește uh, apărarea integrității teritoriale, pentru că din acest punct de vedere nu putem face concesii nici măcar un milimetru. Doar ă, atunci ă, vom putea să renunțăm la sancțiuni. Dar spun și ă, invers. Această situație foarte dificilă din estul Ucrainei, suntem pe deplin conștienți de acest lucru, nu poate să constituie o scuză pentru ca reformele necesare să nu avanseze în țară, pentru că sunt absolut necesare, având în vedere uh, Uh, mărimea acestei țări și numărul mare de cetățene și de cetățeni ai Ucrainei. În ciuda tuturor dificultăților uh, pe care le întâmpină Ucraina, um, se recurge la uh, S-au realizat progrese în ultimii ani, chiar dacă este o situație poate unică pe plan mondial și puteți conta pe uh, dorința de conlucrare. Implementarea provizorie a um, acestor proiecte înseamnă un pas înainte. Și uh, am auzit că vinul ă, foarte bun la gust din Ucraina, între timp se poate găsi nu doar în restaurantele din Bruxelles, ci și într-o serie de uh, supermarketuri. Și ă, cu siguranță că în viitorul apropiat vom putea să ne bucurăm și de alte bunătăți care vin din Ucraina. Au existat, uh, deci, pași Uh, încurajator în domeniul reformei, dar există încă multe lucruri importante de făcut. În ce privește uh, capacitatea de legiferare, Ucraina uh, este un model. Dar poate că nu sunteți suficient de consecvenți în transpunerea în practică a noilor legi. Deci acest aspect de durabilitate lipsește încă. Deci este nevoie de reforma sistemului juridic, este nevoie de o combatere amplă a corupției și eu folosesc de fiecare dată ocazia ca să vorbesc în Ucraina, dar și în afara Ucrainei eh, cu reprezentanții lumii afacerilor în ce privește inclusiv investițiile în Ucraina. Deci, în principiu, imaginea s-a îmbunătățit, dar există încă uh, mulți care au încă rezerve uh, față de ideea de a investi, pentru că există încă fenomene de corupție uh, locală și regională când este vorba de obținerea de autorizații Um, în relația cu diversele întreprinderi de pildă și uh, acestea sunt până la urmă uh, chestiuni decisive. Iar subiectul liberalizării regimului vizelor știu că vă preocupă foarte mult. Pot să vă uh, asigur că la nivelul Comisiei există hotărârea să se avanseze și din acest punct de vedere, dar trebuie să spun cu toată onestitatea, depinde și de dumneavoastră, de Parlamentul ucrainean, dacă măsurile eh, esențiale vor fi luate astfel încât ele să corespundă criteriilor care au fost stabilite și, din nou, vă spun foarte deschis că în ce privește declarația electronică a uh, valorilor și uh, declarațiilor de uh, proprietate, inclusiv uh, și de avere, inclusiv la nivelul membrilor Radei, mai sunt probleme pentru că, de fapt, trebuie să vedem cum evoluează lucrurile din acest punct de vedere, să nu privim doar spre trecut, ci și spre viitor. Dar eu cred că există multă bunăvoință și în felul acesta lucrurile vor putea să fie rapid rezolvate. În acest sens, vreau să vă doresc toate cele bune în munca dumneavoastră. Sunt uh, perfect conștient de faptul că în fața dumneavoastră nu se află o sarcină ușoară. Parlamentul uh, Ucrainei uh, poate uh, constitui un model și în comparație cu activitatea parlamentară din alte state vecine, inclusiv în ce privește componența. Aveți uh, mari obligații morale pentru că trebuie să mențineți în um, activitatea parlamentară spiritul degajat de mișcarea de pe Maidan și uh, să acționați în acest sens cu consecvență și ambiție. Pot să vă asigur că noi nu sprijinim anumite partide sau anumite persoane, ci noi sprijinim principiile, ideea de pluralism, transparență, democrație, stat de drept. Acestea sunt chestiunile pe care se bazează construcția europeană, iar Ucraina este parte a Europei și avem tot interesul pentru ca Ucraina să se apropie și mai mult de Europa. În acest sens, vreau să vă rog să continuați munca pe care ați început-o și dacă mai îmi permiteți o observație în final, trebuie să atrag atenția și asupra posibilității de a folosi ocazia că nu aveți alegeri programate în perioada imediat următoare Concentrați-vă pe transpunerea în practică a deciziilor legislative. Instituțiile europene, Comisia, Parlamentul, Consiliul și instituțiile financiare sunt dispuse să vă stea alături, dar de transpus în practică, eh, dumneavoastră trebuie să eh, transpuneți în practică deciziile pentru ca uh, toți cetățenii uh, din Ucraina, dar și cei din afara Ucrainei să își vadă speranțele realizate. Și președintele Schulz a spus că Există progrese în domeniul reformei, uh, ele trebuie să fie continuate pentru ca să puteți beneficia și pe viitor de un sprijin financiar și nu doar instituțiile europene, dar și instituțiile financiare internaționale trebuie să vă susțină pentru că toți și accentuez, toți sunt interesați ca Ucraina să fie o poveste de succes și să avem o cooperare care să se bazeze pe relații pașnice, orientate spre viitor, pe condiții și principii democratice, care să depășească uh, tot ceea ce uh, a fost în trecut. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Han, mulțumesc și celor doi președinți pentru uh, activitatea lor. Mă uit în sală și văd multe uh, fețe cunoscute din Ucraina și din Parlamentul European ne-am uh, întâlnit deja și am vizitat Ucraina încă în anul 2004-2005, când uh, a avut loc Maidan 1, după aceea a existat Maidan 2 și cred că din uh, greșelile mișcării Maidan 1 am putut să tragem învățămintele care se impuneau pentru că până la urmă și chestionarele care ajung la rezultate diferite nu trebuie să fie neapărat baza pentru a organiza alegeri anticipate. Este nevoie de o perioadă de stabilitate pentru ca deciziile să fie duse la îndeplinire. La ora 18 avem o uh, recepție comună și mâine lucrăm intens și pe mine. Vă mulțumesc foarte mult!